În primul rând, dau cuvântul în numele Comisiei domnului comisar Oettinger. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, die Kommission ist betroffen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Comisia e a fost foarte întristată de catastrofa din uh, Madeira și numărul de victime de acolo. Ocazia cu care vrem să ne oferim condoleanțele, să ne exprimăm condoleanțele pentru familiile victimelor. Ieri, colegul meu, membru al colegiului responsabil cu contactele cu regiunea a, a avut o discuție cu domnul Jardin. Dar acum uh, forțele regionale, autoritățile locale trebuie să intervină. Este nevoie de ajutor, de sprijin din partea Uniunii Europene, nu neapărat prin, de un fond european, nu este necesar încă, dar uh, pagubele registrate au um, motivat solicitarea unui ajutor de către Madeira. Trebuie să vedem uh, ce finanțare putem debloca de la Uniunea Europeană pentru Madeira. Am uh, oferit prin fondul de uh, solidaritate înființat în 2003 pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu catastrofe naturale. Deci au fost deblocați 40, deblocate 48 de milioane la 3 zile după catastrofă, după dezastru. Dar există niște condiții care trebuie întrunite pentru fondul de solidaritate, iar cea mai importantă condiție este ca guvernul național portughez să solicite aceste fonduri. Uh, Aș vrea să vă reamintesc că Fondul de Sol pentru Solidaritate și uh, reglementările sale vor duce la o mobilizare normală a acestuia în cadrul unor catastrofe naturale grave în care um, pagubele reprezintă 0,6% din PIB. Pentru Portugalia acest lucru ar însemna că acesta ar trebui să depășească 950 de milioane de euro, 985 de mii de euro. Dar în um, situații excepționale se poate oferi asistență pentru așa numite de catastrofe regionale, catastrofe naturale regionale. Este vorba despre o zonă, o regiune ultraperiferică, cum este cazul Madeirei. Nu știm încă care este dimensiunea pagubelor și este încă prematur să spunem dacă criteriile au fost um, au fost întrunite. Autoritățile trebuie să își prezinte evaluarea, evaluarea pagubelor în câteva săptămâni. Deci trebuie să se miște foarte repede. Colegul meu, domnul Han, se va întâlni cu ministrul um, de justiție și afaceri interne al Portugalii pentru um, a primi o primă constatare a faptelor. Noi uh, suntem gata să oferim orice ajutor cu putință autorităților din Madeira. Sprijinul uh, financiar uh, de la fondul de solidaritate nu poate fi plătit peste noapte. Acest fond are ca scop ajutarea statelor membre în caz de catastrofe naturale, dar nu este un instrument de urgență. Resursele din fondul de solidaritate trebuie uh, să să depășească sfera bugetară, deci trebuie să existe complementaritate astfel încât Parlamentul European și Consiliul, precum și autoritatea bugetară, trebuie să aprobe aceste fonduri și acest lucru poate dura câteva luni de la acord până la până la alocarea banilor. Noi vom încerca să grăbim acest termen, bineînțeles. Fondurile structurale pot uh, oferi ajutor, dar nu ajutor imediat. În unele circunstanțe pot oferi ajutor pentru reconstrucția pe termen lung. Comisia va analiza opțiunile pe care le are la dispoziție și va pondera uh, schimbă, și va cântări schimbările care pot fi aduse programelor, discutându-le cu autoritățile portugheze cât mai curând cu putință. Doamnelor și domnilor, vă, vă asigur că Comisia face tot ce este în, putin, în putință pentru a-i ajuta pe cetățenii din Madeira și pe ajutori pe autoritățile din Madeira să facă față acestei situații foarte dificile. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul reprezentanților grupului, grupurilor. Domnul Teixeira din partea PPE-ului are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi um, sunt uh, îngrozit de ce s-a întâmplat uh, sâmbătă în Madeira și iau cuvântul plin de tristețe astăzi în Parlament. Bineînțeles că um, vreau să-mi exprim condoleanțele familiilor um, victimelor și mă alătur sentimentului lor de tristețe. Încă nu cunoaștem adevărata dimensiune a acestei catastrofe. Echipele de salvare lucrează în continuu de sâmbătă, iar uh, acum, abia acum reușesc să ajungă la populația mai izolată, iar numărul de victime ar putea să crească. Uh, punctele de acces au fost blocate, iar uh, servicii esențiale, cum ar fi furnizarea de apă și de energie electrică, au fost blocate. Foarte multe persoane și-au pierdut uh, locuința și bunurile. Impactul economic și social al acestei catastrofe nu le permite oamenilor să-și reia viața. Acum însă trebuie să privim către viitor. Avem nevoie de un mesaj de solidaritate și de speranță. Avem nevoie să dăm o mână de ajutor. Iar acum Uniunea Europeană și Parlamentul European au, au un rol de jucat foarte important, mai ales în ceea ce este fondul de solidaritate. În momentul în care ni se cere ajutorul, trebuie să facem rapid, pentru că nu putem să le cerem acestor oameni să uh, aștepte acum când au nevoie de ajutorul nostru. Fac apel la Comisie și la președintele Barroso uh, și la domnul comisar uh, Han. Vă solicit să vizitați Madeira cât mai, cât mai curând cu putință și să duceți acest mesaj de speranță, de ajutor și de sprijin pentru reconstrucție, fiindcă acum este momentul reconstrucției, trebuie să reconstruim ceea ce a distrus natura. Dar sunt sigur că vom face acest lucru, pentru că Așa cum uh, spune imnul uh, din Madeira, acest uh, popor este umil, dar uh, curajos, este un popor care nu se ferește de muncă și uh, care va lupta tot timpul pentru a ajunge la glorie și la bunăstare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Teixeira. Din partea socialdemocraților are cuvântul doamna Estrela. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele socialdemocraților vreau să îmi exprim condoleanțele familiilor victimelor și să-mi exprim solidaritatea față de populația afectată de această tragedie care s-a abătut asupra Madeirei. Inundații, revărsări de ape, vânturi puternice au distrus centrul turistic al Funchal și au lăsat în urmă morți și devastare daunele aduse infrastructurii publice și private, precum și cele aduse patrimoniului cultural și natural sunt foarte ridicate. Primele estimări ne arată că este, um, um, este vorba de, mai, de sume foarte mari. Este un miliard de euro, dar, din păcate, avem și un număr foarte mare de morți, precum și de răniți și persoane dispărute. Uh, și uh, persoane care și-au pierdut uh, locuințele. Imagine de devastare și suferință uh, au străbătut lumea întreagă și au emoționat pe toată lumea. Din, to- din toate colțurile lumii am primit mesaje de solidaritate. Uniunea Europeană, Comisia Europeană trebuie să-și manifeste și ele solidaritatea în mod activ față de această regiune insulară și ultraperiferică, imobilizând urgent fondul de solidaritate pentru um, um, a ajuta să um, aducem la normalitate zona afectată și pentru a soluționa dezechilibrele economice și sociale provocate. Vreau să vă spun că până acum s-au mai făcut modificări la Fondul de Solidaritate. De ce aceste modificări nu sunt acum în vigoare? De ce nu sunt aplicate aceste modificări? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Estrela. Are Uh, cuvântul acum uh, din partea GUE, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am început uh, această ședință plenară cu un um, minut de reculegere pentru ceea ce s-a întâmplat în Madeira, pentru familiile victimelor și pentru uh, toți uh, lucrătorii echipelor de salvare care au dat o mână de ajutor. Dar acest uh, minut de reculegere trebuie să ne facă să ne gândim și mai mult decât o facem acum. Noi, ce s-a întâmplat în Madeira se poate întâmpla din nou. Schimbările climatice, aduc, uh, ne, ne fac să ne confruntăm cu astfel de fenomene meteorologice. Nu putem uh, să evităm uh, dezastrele naturale, dar nici nu putem să îi lăsăm pe cei condamnați să suporte aceste efecte dramatice. Iată de ce avem nevoie de politici de planificare care să vizeze binele cetățenilor. Uh, Vreau să subliniez un lucru foarte important. Comisia Europeană, instituțiile europene trebuie să aibă o capacitate de reacție urgentă în momentul în care ne confruntăm cu o situație de urgență și, de urgență și iată, aici avem nevoie de finanțare pentru um, toate aceste situații. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, are cuvântul acum două minute domnul Melo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Această tragedie care a avut loc în Madeira a distrus multe vieți, bunuri, patrimonii și a distrus fața acestei insule care se, se mândrea cu frumusețea sa și pe care toată lumea ar trebui să o viziteze. Sper că uh, nimeni cred că nimeni nu era gata pentru imaginile violente pe care le-am văzut uh, la televizor și în presă. Mm, Uh, mașini și oameni duse de ape, case distruse, poduri uh, uh, rupte, toate acestea um, măturate de natură. Și, din păcate, această tragedie, tragedie nu este numai o tragedie care afectează Portugalia, ci o tragedie, un dezastru natural care a afectat Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană trebuie să ajute fără rezerve familiile victimelor, persoanele care au rămas fără nimic peste noapte și um, trebuie să încerce să uh, să-i redea Madeirei ceea ce i-a furat natura. S-a amintit aici despre, despre uh, s-a vorbit despre imnul din Madeira, dar imnul ne dar imnul ne învață și el ceva. Ne spune Uh, uh, spune că suntem o națiune curajoasă. O națiune curajoasă care și-a dovedit curajul pe parcursul istoriei și care a reușit tot timpul să-și depășească ghinionul. Se va întâmpla acest lucru încă o dată și de data aceasta cu ajutorul solidar al întregii Uniuni Europene. Mulțumesc foarte mult! la palabra ahora por un minuto. Are cuvântul acum un minut, dom doamna Crel. domnule președinte. Nu este foarte agreabil să purtăm această dezbatere. Madeira a fost afectată de o catastrofă naturală de amploare imensă și adresăm toată compasiunea familiilor respective. Uniunea trebuie să uh, dea dovadă de solidaritate și aș dori să invit Comisia să mobilizeze cât mai rapid posibil Fondul de Solidaritate. Mă adresez Consiliului. Uh, aș dori ca foarte repede Consiliul să uh, reformeze uh, politica de solidaritate care a fost cerută de Parlament acum 2 ani. Pentru că în acest mod putem să ajutăm aceste regiuni. Însă trebuie să ne gândim și la viitor. În ultimii ani am uh, multe regiuni au beneficiat de ajutoare și acest lucru trebuie să fie să continue și în viitor. Fondurile trebuie utilizate și preventiv pentru a evita consecințe dramatice, pentru a le atenua și noi, ca Uniunea Europeană, Trebuie să transpunem toate aceste măsuri preventive în Madeira. Domnul Ferreiro. Domnule președinte, dimensiunea catastrofei din Madeira cere măsuri de urgență și sprijin financiar excepțional pentru această regiune autonomă. Acest sprijin ar trebui să vizeze reconstrucția infrastructurii um, distruse de catastrofa naturală. Trebuie să fie demobilizată finanțarea pentru populația afectată de această catastrofă la nivel uh, economic, social, familial. În aceste tragedii, cei care au mai puțin sunt cei mai afectați, astfel încât trebuie să încercăm să compensăm cât mai mult pe, să-i ajutăm pe cei care și-au pierdut membrii familiei, locuințele și nu numai. Ceea ce s-a întâmplat în Madeira ne arată că este foarte important să sporim cooperarea și solidaritatea la nivel european, mai ales în ceea ce privește uh, prevenirea catastrofelor. Trebuie să avem un cadru financiar potrivit pentru prevenire care să folosească instrumente cum ar fi politica de coeziune, de dezvoltare rurală, politica regională, printre altele, pentru a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de pre- protecție um, a populației în condițiile mediului înconjurător și în condiții economice. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Hübner. Domnule comisar, dragi colegi, aș dori să îmi exprim durerea resimțită de toți membrii Comitetului uh, Regional de dezvoltare regională în legătură cu dezastrul din Madeira. Dorim să sprijinim Madeira în acest moment de nevoie. Bineînțeles că autoritățile naționale și regionale fac tot ce pot pentru a ajuta oamenii, mai ales acei oameni care au rămas fără adăpost. Și așteptăm cererea de asistență europeană prin Fondul European de Solidaritate. Cred și sper că vom fi foarte rapizi. Îi cerem Comisiei Europene să-și mobilizeze toate resursele și să discute cu autoritățile portugheze pentru a vedea cum putem ajusta programele europene în derulare pentru a, ajuta această regiune. Fondul de solidaritate are multe limitări bine cunoscute. În aprilie 2005, Comisia a adoptat o propunere pentru revizuirea regulamentului, care a fost adoptată apoi de Parlament în primă lectură în mai 2006. În ciuda utilității nevoii unui fond mai flexibil, în ciuda nevoii de a extinde domeniul de aplicare și asupra dezastrelor cauzate de om, neașteptate, cauzate de acte criminale și așa mai departe, Consiliul totuși nu a putut să ajungă la o poziție comună în legătură cu revizuirea fondului din mai 2006. În lumina evenimentelor teribile din Madeira, vedem foarte clar că avem nevoie de un fond de solidaritate care poate să vină în întâmpinarea problemelor noastre și care să ne permită uh, să ajutăm în mod prompt cei care au nevoie de ajutor. Îi cer președinției spaniole să relanseze procedeul de modificare a acestui fond. Trebuie să demonstrăm că solidaritatea europeană rămâne în centrul proiectului nostru european. Mulțumim foarte mult, doamnă Hübner. Acum avem procedura Catch the Eye. Domnul Rubic, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acest dezastru natural are de-a face, bineînțeles, cu încălzirea globală. Vom asista din ce în ce mai des la astfel de dezastre și trebuie să soluționăm problema. Trebuie așadar să ne gândim dacă ajutorul din fondul de globalizare nu ar trebui să fie luat în considerare în ajutorarea lucrătorilor din Madeira, pentru că s-au distrus multe slujbe din această cauză și mai ales IMM-urile ar putea fi folosite pentru a reconstrui Madeira, mai ales în ceea ce privește sectorul serviciilor și sectorul artizanal aș dori să rog Comisia să se gândească dacă fondul de globalizare nu ar putea să fie folosit pentru a oferi bani foarte repede. Mulțumim, domnule Rubich. Doamna Papadopoulou. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îmi exprim tristețea în legătură cu această, trage- cu această tragedie care a lovit Madeira. Noi susținem guvernul portughez. Au avut loc pierderi de vieți omenești și sperăm că numărul victimelor nu va crește. Planeta noastră dă semne că schimbarea climatică uh, creează din ce în ce mai multe probleme. Am văzut acest lucru și în Germania, există incendiile forestiere din Grecia, Uh, catastrofele naturale care nu mai cunosc granițe. Noi trebuie să reacționăm pozitiv la apelurile. Comisia trebuie să reacționeze pozitiv la apelurile Parlamentului Euro- European pentru a împiedica aceste catastrofe. De asemenea, victimele trebuie susținute în Madeira. Este important să existe o politică comunitară eficace Susținerea financiară este indispensabilă, trebuie să fie luate măsuri pentru a compensa distrugerile și asta fără a ne izbi de birocrație. Vă mulțumesc, doamna Figueiredo, un minut. Deci Familiile afectate de catastrofa naturală din Madeira uh, merită sprijin din partea noastră pentru a-i uh, ajuta pe cei care și-au pierdut uh, membrii ai familiei, pe cei răniți și pe cei care au rămas fără locuințe. După această catastrofă naturală trebuie să acționăm rapid și avem nevoie de procese, proceduri simplificate, excepționale pentru a, sprijini, pentru a le sprijini pe victimele acestei catastrofe naturale trebuie să mobilizăm fondul de solidaritate, dar în egală măsură haideți să folosim și celelalte fonduri pe care le avem la dispoziție prin măsurile de urgență pentru ca banii să ajungă cât mai repede cu putință la persoanele afectate și pentru ca regiunea autonomă Madeira să reușească să înceapă procesul de reconstrucție cât mai rapid cu putință. Trebuie ca acum să grăbim cât se poate uh, toate procedurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Figueredo. Are cuvântul domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, domnule președinte. Inundațiile tragice care au afectat regiunea autonomă Madeira ne reamintesc că catastrofele cauzate de schimbarea climatică și de absența măsurilor pot să se transforme în adevărate tragedii. Acum câteva zile au avut loc o serie de inundații care au provocat un număr foarte mare de victime și în Bulgaria și în România, de asemenea și în partea de nord a Greciei. Directiva 60 din 2007 prevede măsuri speciale pentru diverse regiuni care sunt atinse de asemenea catastrofe. Noi trebuie să uh, Uh, ne asigurăm că luăm măsurile necesare, dar și Uniunea Europeană uh, trebuie să spună că trebuie să practicăm uh, mijloace de prevenție pentru a împiedica aceste catastrofe în viitor. Domnul Pereiro. Mulțumesc. Domnule președinte, uneori avem de-a face cu inundații, cu focuri și așa mai departe, însă într-un fel sau altul, partea de sud a devenit scena îngrozitoare a consecințelor teribile ale schimbărilor climatice. Dacă am avea un centru de monitorizare european, acesta ne arăta cât este de important să luptăm împotriva schimbărilor climatice, însă este important și să ajutăm urgent Madeira să depășească această tragedie. Comisia trebuie să acționeze urgent, fără întârziere. E momentul în care Uniunea, Comisia trebuie să arate că sunt eficiente, că pot să arate solidaritate față de cetățenii care au nevoie de această solidaritate cel mai mult. Din partea mea și a tuturor spaniolilor, sprijinim Portugalia și regiunea autonomă Madeira în această situație de urgență și dorim să oferim toate resursele posibile guvernului portughez pentru a reacționa la această tragedie. Kelly, un minut. Sean Kelly. Uh, de când am fost tânăr îmi plăcea mult prăjitura Madeira. Mi-am dat seama că există și o regiune care se numește Madeira și când am auzit de dezastrul recent uh, am sprijinit uh, din suflet uh, pe toată lumea și uh, pe prietenul meu Nuno. Și noi am avut uh, inundații înainte de Crăciun în regiunea mea. Mă bucur să aud că comisarul dorește să arate o dovadă de prietenie față de oamenii din Madeira în acest moment teribil. Poate că a fost vorba până la urmă de o sâmbătă neagră, ca să zic așa. Însă trebuie să analizăm și criteriile care declanșează fondurile de solidaritate. E vorba de 5,6 din PIB aici. Aceste dezastre sunt foarte devastatoare și acești bani nu sunt uh, suficienți. Oricum, uh, trebuie să facem tot ce putem pentru Madeira și salut uh, declarația Comisiei în acest sens. Mulțumesc, domnule Kelly. Are acum cuvântul un minut domnul Pasca. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, în numele grupului nostru îmi exprim solidaritatea cu cetățenii din Madeira. Sunt convins că asistența europeană pentru cei afectați va uh, ajunge mai repede decât a ajuns în Haiti. Sper că și Comisia și guvernul portughez va acționa rapid uh, pentru a răspunde la acest dezastru natural. Și îi salut pe cei care cer un mecanism uh, intensificat pentru asistență uh, pentru uh, dezastre, atâta timp cât această asistentă asistență vine rapid. Domnul Alus. Mulțumesc, domnule președinte, și eu um, aș dori să manifest solidaritatea cu persoanele afectate de catastrofa naturală de sâmbătă din Madeira. Ca um, uh, originar din insulele Azore, ca european, trebuie să cer Uniunii Europene să își manifeste un sprijin activ pentru regiunea Madeira și populația sa. În aceste regiuni este nevoie de prezență europeană și mai ales acum, într-o situație critică în care solidaritatea se face simțită. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Obermeier are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să transmit condoleanțe pentru victime și familiile lor. Spunem că paza bună trece de rea și aici trebuie să găsim resurse și fonduri pentru cei care au nevoie de ele cel mai mult. Trebuie să ne asigurăm că persoanele din regiunile muntoase sunt ajutate. Noi am făcut și noi greșeli în țările noastre, am avut anumite politici legate de apă care nu au ajutat situația mediului. Am avut probleme cu canalizarea și cu modificarea anumitor cursuri de apă, probleme care au existat în Austria până acum cât, câțiva ani. Odată ce vom elimina problemele, trebuie să uh, vedem care sunt cauzele a ceea ce s-a întâmplat. Au existat uh, diverse tipuri de asistență internațională, am putut să evacuăm un sat întreg și asta trebuie să și asta înseamnă că trebuie să arătăm aceeași solidaritate europeană și în acest caz. Vă mulțumesc. Și acum are cuvântul doamna Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc um, să mă alătur durerii locuitorilor din Madeira și să cer instituțiilor europene, mai ales Comisiei, să deblocheze finanțarea necesară pentru a ajuta Madeira. Aș dori să subliniez și faptul că în momentul în care se întâmplă astfel de nenorocire, e mult mai greu să ne ocupăm de consecințele sale în momentul în care sunt afectate țări sărace, regiuni sărace, dar în cazul Madeirei trebuie să ținem cont de faptul că baza economică a acestei regiuni este afectată de faptul că depinde atât de mult de turism și consecințele sunt duble, du, sunt duble în momentul în, um, în care accesul și calitatea vieții au de suferit. Iată de situația este diferită în momentul în care ne confruntăm cu probleme astfel de grave în țări sărace și țări muntoase turistice, cum este Madeira. Iată de ce este foarte important ca toate modificările cerure, cerute la care s-a făcut referire în ceea ce privește fondul de solidaritate să fie puse imediat în aplicare, fiindcă uh, dat fiind schimbările climatice și mm, astfel de fenomene se vor uh, repeta, din păcate, în regiunile cele mai sărace ale Europei. Este vorba de uh, cele care suferă de secetă vara și de inundații în restul anului. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul comisar Oettinger. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea de a vă vorbi direct despre dezastrul natural din Madeira. Ați făcut un apel impresionant către comisie Ați spus că trebuie să sprijinim Madeira acum, dând un semn de solidaritate europeană. Comisia este în mod cert gata să facă acest lucru. Ce formă va lua acest sprijin însă vom hotărâ în următoarea perioadă, în cooperare apropiată și strânsă cu autoritățile portugheze, evident. Regulile care stau la baza folosirii unui fond trebuie respectate. Dacă există o marjă discreționară, o vom folosi evident în beneficiul Madeirei evaluarea daunelor o cerere în acest sens trebuie făcută, toate aceste lucruri trebuie urmate în uh, ordinea aceasta și colegii mei vor acorda tot sprijinul necesar, colegii mei din comisie, în acest sens. Doamna Estrella a spus că progrese suplimentare în legătură cu directiva care reglementează aceste fonduri sunt necesare, este intenția Comisiei de a lucra pe acest punct. Am înaintat o propunere acum câțiva ani, Parlamentul ne-a susținut și această propunere legislativă se află acum în Consiliu. Propunerea pe care am făcut-o la acel moment nu ne-ar oferi o posibilitate mai mare de manevră în acest caz specific. Însă ar trebui să ne concentrăm pe prevenire în politicile noastre în viitor. Politica de coeziune este cel mai bun instrument pentru acest lucru. Doresc să vă asigur încă o dată că Comisia va face tot ceea ce îi stă în putință pentru a se asigura că oamenii și autoritățile din Madeira se vor bucura de sprijinul nostru în viitor. Mulțumim! Dezbaterea s-a închis și vom avea votul în sesiunea plenară din prima sesiune plenară în martie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul doamnei Vălean în legătură cu investițiile în infrastructura de energie în comunitatea europeană. Îi dau așadar cu